Dear colleagues, please take a seat. Stimați colegi, vă rog să luați loc. Dear colleagues, please take a seat. We'll now... Vă rog să luați loc. Vom începe întâlnirea comisiei. Vă spun bun venit, deși e poate puțin ciudat este prima întâlnire la care particip eh, de când am născut. Băiețelul meu se află în această clădire. Puțin mai târziu pot să îl aduc să vi-l prezint. Este un copil minunat. Vreau să vă informez că domnul Cadec nu poate să participe la ședința de astăzi, de aceea îl voi înlocui în calitate de vicepreședintă și dacă nu aveți obiecții, vă propun să adoptăm ordinea de zi. Dacă sunteți de acord, înțeleg că a fost adoptată. În acest caz trecem la punctul următor. Vom avea un schimb de vederi cu Comisia în legătură cu un dosar uh, căruia îi acord o mare importanță, gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe. Verzii au preluat raportul, eu am fost raportoare și astăzi vom avea un schimb de vedere pe această temă și dau cuvântul domnului Burke, reprezentantul comisiei și bun venit în mijlocul nostru. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Bună ziua, doamnelor și domnilor deputați. Pentru mine este o plăcere să vă prezint astăzi această propunere a Comisiei în legătură cu un nou regulament privind gestionarea durabilă a flotei de pescuit externe. O propunere care a fost adoptată de Comisie pe 10 decembrie anul trecut, în 2015. Este o propunere foarte ambițioasă și uh, am și o prezentare în PowerPoint. Uh, este vorba despre un dosar legislativ destul de complex și de ambițios, pentru că ne propunem să îmbunătățim uh, guvernanța pescuitului pe plan global și a, a uh, rezervelor de pește, de asemenea să îmbunătățim controlul flotilelor de pescuit externe. Deci este o propunere esențială care încearcă să încadreze uh, activitatea pescuitului Eh, nu doar în ce privește pescuitul în interiorul apelor din spațiile comunitare, ci indiferent unde pe planetă se produce pescuitul navelor din Uniunea Europeană. Este o propunere esențială care se înscrie în demersul Uniunii Europene de a fi un actor global în ce privește gestionarea pescuitului pe plan internațional. Iar eh, Asta se reflectă și în politica ambițioasă pe care o avem noi în ce privește lupta împotriva pescuitului ilegal și să ținem seama că uh, avem și un acord din acest punct de vedere. După cum uh, am precizat, este un element care face parte integrantă a reformei politicii comune uh, în domeniul pescuitului și al regulamentului de bază, pentru că poate vă amintiți, în decembrie 2013 a fost adoptat regulamentul care a stabilit obiectivul de a um, gospodări mai bine flotila și de asemenea să evităm pescuitul sub un uh, pavilion abuziv care sunt elementele cheie ale reformei pe care o propunem în această propunere. Dorim să atingem un nivel superior de calitate a gestionării stocurilor pe plan global, de asemenea de a aplica aceleași principii, aceleași reguli pentru uh, flotilele care pescuiesc în uh, exterior în comparație cu cele care acționează în interiorul apelor noastre teritoriale și dorim de asemenea de a răspunde uh, la uh, nevoia de a acționa mai transparent și de a spori activitatea în acest domeniu. Deci, în ce privește uh, buna guvernare a oceanelor, Uniunea Europeană încearcă să fie un punct de referință pe plan internațional și mă refer la conferința din 2015 în care Comisia comisarul nostru, Carmenu Vela, a lansat această propunere de a uh, revizui acest uh, regulament far de gestionare a activității flotilelor externe. Deci am inițiat acest proces pentru că regulamentul actual, care ar trebui să fie înlocuit prin noua legislație, deci regulamentul din 2006-2008, am, am constatat că nu era suficient de clar în ce privește anumite dispoziții. Deci o lipsă de claritate a definițiilor care sunt utilizate de asemenea criteriilor de eligibilitate cu care se operează și de asemenea în ce privește repartizarea competențelor între statele membre și Comisia Europeană. Un alt element care ne-a determinat să acționăm a fost lipsa de coerență între cele trei reglementări în ce privește autorizarea pescuitului, controlul din 2009 și de asemenea regulamentul pentru combaterea pescuitului ilegal. Deci regulamentul din 2008. Au existat deci o serie întreagă de lacune, probleme care nu erau coerente în acest regulament. Și după cum știți, încercăm de asemenea să extindem domeniul de aplicare. Încercăm să lucrăm cu un tip de activitate pe care îl numim licențe private și e vorba de autorizare directă, de termene sinonime. Noi am preferat și termenul autorizare directă. Deci era vorba de a pescui dincolo de acordurile publice în domeniul pescuitului. Și am dorit de asemenea să abordăm acest subiect uh, care uh, se referă la schimbarea prevederilor privind pavilionul abuziv. Deci am ajuns la concluzia că um, au existat uh, probleme insuficiente și uh, Comisia Europeană ca atare a dorit să acționeze. Dacă ne gândim și la elementele mai specifice ale propunerii pe care am dorit să o adoptăm, este vorba de a stabili reguli clare pentru a încadra pescuitul în apele comunitare, criteriile de eligibilitate să fie bine definite și ușor aplicabile pentru a putea autoriza ambarcațiunile de pescuit să acționeze. Deci este nevoie de un cadru juridic mai simplu, mai coerent, cu uh, un sistem de acordare a autorizărilor care să fie clar să nu aibă ambiguități uh, competențele statelor membre, dar și competențele Uniunii Europene. Cel de-al treilea obiectiv de a uh, încerca să înlăturăm lacunele uh, în ce privește coerența între regulamentul IUU și regulile de control și a pregătit un document săptămâna trecută pe care eh, l-ați eh, putut studia și în plenara Parlamentului. În ce privește domeniul de aplicare al propunerii, avem eh, activitatea flotilelor de pescuit din Uniunea Europeană. Există aici o abordare sistematică E pe, vorba de pescuitul în uh, apele teritoriale ale unor state terțe. Acest acord se numește SFPA, îl cunoașteți, este un sistem de autorizare directă și uh, aici uh, se emit autorizațiile de pescuit și este noul domeniu de aplicare autorizările directe pentru a pescui în apele teritoriale în afara acordurilor bilaterale. Și trebuie să existe un dispozitiv în baza unor informații care se schimbă. Este vorba de asemenea de uh, a reglementa uh, pescuitul în ceea ce se numesc uh, apele non-comunitare sau ape comunitare, ORGP, în funcție de locul unde se desfășoară pescuită. Deci, din acest punct de vedere, disociem modul de a stabili regulile și după aceea este vorba de pescuitul în zonele îndepărtate, Trebuie să existe o procedură clară, detaliată pentru a acorda autorizațiile de pescuit în aceste regiuni. După cum am spus, dorim și să combatem schimbarea uh, de pavilion și de a combate activitatea pescarilor din state terțe în apele teritoriale din Uniunea Europeană. Este vorba despre uh, practica unor uh, pescari din Norvegia, din zona Mării Nordului, dar și din Venezuela, de pildă, sau din Seychelles, care pescuiesc în apele teritoriale ale Uniunii Europene. Trecem la slide-ul următor. În ce privește principiile pe care le întâlnim în această propunere, primul este un principiu de ordin general. Este vorba de necesitatea de a avea o autorizație prealabilă înainte de a putea desfășura activități de pescuit în afara Uniunii Europene. Cel de-al doilea Principiu esențial de asemenea, responsabilitatea statului de pavilion, cu alte cuvinte, al statului membru, din punctul nostru de vedere, pentru că statul membru trebuie să examineze solicitările care sunt făcute de operator, trebuie să verifice de asemenea criteriile de eligibilitate și trebuie să emită o autorizare. Acest principiu a responsabilității statului de pavilion este fundamental și corespunde și liniilor uh, Organizației Mondiale uh, Alimentare pentru utilizarea durabilă a resurselor. Cel de-al treilea element în această listă de criterii și care se aplică uh, inclusiv în ce privește anumite criterii specifice în funcție de tipul de embarcațiune de pescuit, uh, se referă la articolul 5. Trebuie să existe posibilitatea ca din partea Comisiei să se intervină în cadrul acestui proces pentru că trebuie să existe controlul, supervizarea Comisiei Europene în numele Uniunii Europene pentru că în cele din urmă ă, competența aparține Uniunii ă, Europene în acest domeniu, este o competență exclusivă, iar în ă, ce privește dreptul internațional și interpretarea și a vizului care a fost demis recent de către Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării, Există posibilitatea ca din partea Comisiei să se intervină în acest proces oricând, în cazul în care se constată că lucrurile evoluează într-o direcție nefericită. Trebuie să existe un registru de date electronic în care să slujească transparența și trebuie să existe și un schimb sistematic de informații între administrația statelor membre și Comisia Europeană. Deci, pentru a fi mai precis în ce privește criteriile de eligibilitate, criteriile esențiale care se aplică la modul general, ele sunt destul de limitative. Trebuie să existe o licență de pescuit uh, valabilă care să permită activitatea de pescuit, dar care să nu fie neapărat legată de zona în care se desfășoară pescuitul după aceea, acest aspect este foarte important, să facem o distinție între licență și autorizație. Pentru că este vorba licența de eh, a pescui într-o anume zonă anumite specii. După aceea trebuie să existe un număr emis de Institutul Maritim Interna- sau de Organizația Maritimă Internațională, Uh, ca să uh, nu poată fi comise infracțiuni uh, grave. După aceea, în al patrulea rând, embarcațiunea trebuie să fie să nu fie listată pe lista IUU și, de asemenea, trebuie să existe uh, autorizația de pescuit. Acestea sunt criteriile generale. După aceea, sigur că există și criterii specifice, pentru că dacă se efectuează pescuit în cadrul unui acord bilateral, uh, trebuie să țină seama de reglementările specifice și poate să existe o autorizație directă. Uh, cine ce atribuții are? Statele membre trebuie să verifice respectarea criteriilor pe care le-am enunțat. Ele sunt cele care emit autorizația de pescuit pentru ambarcațiunile sub pavilionul respectivelor state și, de asemenea, statele membre trebuie să uh, monitorizeze modul în care această autorizație este utilizată, dacă uh, sunt respectate criteriile pe termen lung. Trebuie să uh, poată fi și retrasă autorizația dacă nu sunt respectate toate condițiile. Statele membre, de asemenea, adresează solicitarea de autorizație Comisiei în cadrul acordului și uh, care oferă uh, în cadrul autorizațiilor directe lista embarcațiunilor uh, care Uh, au fost autorizate. Deci, această listă trebuie să fie primită uh, de către Comisia Europeană, care la rândul ei poate să exercite verificări. Comisia, ce face ea, are rolul de a monitoriza, de a superviza dispozitivul, poate să solicite statelor membre să refuze acordarea unei autorizații, să o suspende sau să o retragă, și mai există și o clauză articolului 6 care poate să solicite obținerea de informații suplimentare în legătură cu autorizațiile directe care au fost acordate. Comisia, de asemenea, va avea rolul de a crea o bază de date electronice cu o parte care să fie confidențială, dar și una care să uh, fie accesibilă public uh, despre ce uh, embarcațiuni unde sunt autorizate să pescuiască și comisia furnizează autorizarea pentru pescuit embarcațiunilor de pescuit care nu provin din statele membre. În ce privește autorizațiile directe, Aici nu are rost să insist foarte mult. Există un element nou față de regulamentul actual. Este vorba de a aplica standarde care sunt inspirate din acordurile bilaterale și care să fie cât mai apropiate de standardele care sunt aplicabile flotilei de pescuit internă. Aici dacă uh, se desfășoară o activitate de pescuit, este nevoie de a dispune de informații că uh, Ehm, se respectă toate criteriile în baza cărora s-a acordat autorizația și este un element de transparență pentru a ne putea asigura că licența de pescuit și autorizația de pescuit a uh, fost furnizate de către autoritățile legitime din statele terțe, pentru că în trecut am avut dificultăți au existat și uh, pescari din stat uh, care uh, erau de bună credință, dar obținuseră autorizații care nu erau emise de cei care ar fi avut competența să o facă. În ce privește condițiile specifice pentru a obține această autorizație directă și care nu figurau în regulamentul existent. Se verifică o serie întreagă de elemente, trebuie să existe o scrisoare de angajament din statul terț uh, care uh, face solicitarea respectivă și uh, de asemenea trebuie să existe o evaluare științifică, operatorul trebuie să aducă dovezi că este informat cu legislația curentă din statul terț și, uh, de asemenea, uh, autoritățile care primesc plățile trebuie să fie autorități legitime din uh, țara respectivă. Alte elemente noi asupra cărora poate trebuie să insistăm, este vorba de obiectivul pe care îl urmărim, de a preveni și de a elimina schimbarea abuzivă de pavilion. Iar când spun abuzivă, înseamnă că nu este o schimbare reglementată care să corespundă regulilor în vigoare în ce privește obligațiile unui stat de pavilion, ci că operatorul încalcă regulile politicii comune în domeniul pescuitului pentru a putea pescui într-un stat terț sub un alt pavilion. Știți că am avut în trecut și pescari care, europeni care și-au epuizat cotele în cadrul acordurilor bilaterale, au schimbat foarte ușor pescuitul și au continuat să pescuiască în țara respectivă cu care noi aveam un acord. Și în cele din urmă, uh, s-a încheiat un nou proces verbal și a revenit pe urmă sub fostul pavilion pentru a putea din nou beneficia de acordul. Deci, de aceea am încercat să stabilim niște reguli care să combată acele proceduri ilegale. Aici este vorba de uh, niște proceduri care se aplică celor care în ultimii cinci ani au schimbat frecvent pavilionul. Ei vor trebui până la urmă să aducă dovezi că au desfășurat o activitate de pescuit durabilă. Alte câteva elemente adiționale, trei elemente care figurează de asemenea în propunerea noastră, este vorba despre ceea ce în Franța se numește la fretmont, este vorba despre navrosire și ă, ar putea să aibă loc dar este important să precizăm că nu ar fi ă, posibil dacă nu există un acord de pescuit bilateral care să fie aplicabil, pentru că există o clauză de exclusivitate. Uh, și uh, trebuie să existe uh, anumite informații în legătură cu uh, pavilionul care prevede de condițiile de înavlosire care sunt aplicabile și să fie interzisă această practică în formula multiplă pentru că până la urmă ă, trebuie să existe o evidență a celor care au încălcat regulile, nu doar în statul de pavilion. O altă regulă pe care doresc să o menționez este vorba despre facilitarea realocării ă, pentru că există acorduri mixte și ă, există și uh, cote uh, care nu au fost utilizate. Deci Uniunea Europeană uh, virează și un sprijin financiar pentru statele terțe, deci trebuie și aici, până la urmă, să se urmărească gestionarea rezonabilă a resurselor. Iar ceea ce propunem noi este o nouă metodologie pe care Comisia urmează să o elaboreze uh, bazându-ne pe criterii precise care să fie adaptate la acest protocol în ce privește realocarea posibilităților neutilizate. Iar pentru vasele de pescuit non-europene, ă, Există deja ă, proceduri în regulamentul actual care nu au fost substanțial modificate Trebuie să existe un control consolidat și în aceeași măsură trebuie să existe o includere a dispozițiilor în ce privește transitul uh, navelor non-europene în uh, apele comunitare. Iată, doamnelor și domnilor deputați, care este esențialul acestei propuneri și rămân la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Thank you so much, Mr. Burke, from the Commission. Mulțumim, <clears throat> domnului Berg, din partea Comisiei, pentru prezentare. Acum voi da cuvântul raportorului din umbră și a celor care doresc să intervină, dar doresc să spun și eu câteva cuvinte pe scurt. În primul rând, mulțumesc. Cred că e o propunere foarte bună. Sigur că se pot face îmbunătățiri. Cred că am avut o discuție foarte bună când am lucrat pe dimensiunea externă. Mulți dintre raportorii din umbră sunt aceiași, de ce aștept cu interes să lucrăm împreună și să văd abordarea constructivă, ca și data trecută. Această dimensiune externă este foarte importantă pentru Uniunea Europeană, la fel și pentru investiții, Așa cum am spus și în uh, raportul meu, UE și-a îmbunătățit mult comportamentul în ultima decadă, să spunem așa, iar când competiția este atât de dificilă din partea altor flote, Sigur că nu toată lumea folosește aceleași standarde de mediu ca noi, de aceea trebuie să încurajăm această, această luptă de a ajunge la standarde cât mai înalte. Noi trebuie să ne păstrăm standardele atât în apele noastre cât și în alte ape, dar și să încurajăm pe alții să folosească toate mijloacele care le stau la dispoziție pentru a atinge aceleași standarde. Dau acum cuvântul celor care doresc să ia cuvântul. Milan Mon. Mulțumesc, doamna președinte, și eu aș vrea să-i mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru prezentarea făcută a acestei propuneri. Este un regulament care trebuie revizuit, s-a spus deja, astfel încât să fie aliniat cu regulamentul privind INN, și de asemenea pentru a fi aliniat cu regulamentul privind controlele și pentru a fi în linie cu noua politică comună de pescuit. Eu uh, sprijin din capul locului uh, obiectivele pe care le urmărește acest uh, regulament, control, transparență și așa mai departe. Trebuie să mă utilizez că sunt unele elemente care mă cam îngrijorează. O să mă concentrez tocmai pe aceste aspecte. În expunerea de motive, spune regulamentul că încearcă să facă un echilibru între a îmbunătăți controlul flotelor și um, limitarea poverii administrative pentru administrațiile naționale și europene, simplificând astfel sistemul actual. Eu nu știu dacă acest obiectiv chiar va putea să fie îndeplinit uh, pe deplin. Când citesc prima oară textul, mi se pare că se sporește foarte mult birocrația și că există o sarcină administrativă mai mare pentru operatori, operatori pentru statele membre și pentru comisie chiar și acest nou capitol inovator al autorităților directe sau al uh, licențelor private, adică acele embarcațiuni care pescuiesc în statele terțe. De exemplu, la articolul 18, aceste bărci ar uh, avea niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească pentru a obține autorizare, dar nu e greu de uh, pus în aplicare acest lucru. De exemplu, cerința ca o, un stat terț sau un organizațiile regionale să uh, dea un aviz favorabil cu privire la ambarcațiunea uh, respectivă, dar din uh, din capul locului știm că anumite um, state nu au competențe și nu au resurse pentru a face evaluări științifice ale stocurilor. Și cred că acest lucru nu va fi mereu ușor de dus la bun sfârșit. Apoi mai e o cerință. Operatorii trebuie să prezinte legislația statului respectiv în ceea ce privește pescuitul. Păi cred că acest lucru ar trebui să facă în um, comisia, nu operatorii. Apoi, următorul articol, 19, introduce termene foarte um, generoase pentru uh, eliberarea autorizațiilor și dacă termenii de așteptare sunt foarte uh, greu de îndeplinit, de exemplu, 15 zile pentru comisie pentru a hotărât dacă cere informații suplimentare în perioada în care operatorul nu poate să înceapă activitatea. Apoi, comisia a trebuit să dispună de încă două luni după ce primește noile informații trimise de operatori pentru a lua o hotărâre definitivă, adică sunt 15 plus încă două luni. În această perioadă, embarcațiunile ar putea să fie chiar blocate, cu toate consecințele conexe apoi niște termene nerealiste pentru uh, renoirea licențelor trimestrial. Este totuși un aspect important al uh, propunerii care ar trebui cumva să flexibilizeze, să um, aducă un pic de viteză, pentru că altfel o să avem uh, niște pierderi economice greu de justificat. Apoi, pe scurt, mă voi concentra pe un alt punct, procesul de obținere a autorizațiilor de pescuit în cadrul acordurilor de pescuit adică sistemul clasic care era deja reglementat prin regulamentul din 2008, autorizațiile de pescuit când există acordul. De exemplu, statul pe care știu cel mai bine, Spania, unde am dus uh, uh, mai departe controlul, completând regulamentul din 2008. Deci, statul terț, după ce uh, s-a notificat comisia, după plata tuturor uh, Um, dărilor este cel care până la urmă emite autorizația. Dar statul trebuie să primească autorizația, uh, statul de, de pavilion trebuie până la urmă să emită um, autorizație definitivă, iar um, conform propunerii um, comisiei, se dă, um, statul membru dă o primă um, autorizația unui armator, dar acesta nu știe dacă um, operatorul respectiv chiar va putea să aibă activități în, uh, în uh, statul terț. Ce înseamnă această schimbare? În uh, sistemul actual, care merge în linia regulamentului din 2008, permite statului de pavilion, um, în cazul um, statului spaniol, guvernului de la Madrid, să aibă un control mai bun al situației, să se asigure că autorizațiile doar SEMI doar dacă s-au îndeplinit toate cerințele, inclusiv autorizația din partea statului unde se va pescui. Dar când uh, mm, responsabilitățile sunt astfel împărțite, cred că sunt cred că e cel mai bine, pentru că se asigură că um, statul, de, statul de pavilion se asigură că operatorul are deja autorizația din partea statului uh, riveran și apoi uh, emite autorizația definitivă mi se pare un control mai bun. Este un sistem care funcționează și pot să dau uh, uh, colegilor uh, acest exemplu de drept comparat spaniol, pentru că mi se pare util. Dar ce vreau să spun eu este că dacă vrem să asigurăm transparență și control, trebuie să ne asigurăm și de răspunderea statului de pavilion până la urmă. Apoi, tot la chestiunile concrete mai sunt uh, alte elemente de îngrijorare. Articolul 5, uh, punctul D, ar însemna o dublă sancționare pentru um, operatorii care comit infracțiuni. Deci mai trebuie să plătească, mai e și penalizat, pentru că nu mai poate să mai uh, pescuiască într-un stat terțu între un acord. Este vorba de o sancțiune cumva nouă pe lângă sancțiune pe care trebuie să le plătească. Acest lucru nu se încadrează în atribuție de control. Încă un aspect care mă preocupă, care mi-a atras atenția. Cerința ca pentru a pescui într-un stat terț care, sau unul care se află într-o organizație regională, trebuie să fie vorba de o parte contractantă sau de cooperare cu statul respectiv. Păi sunt state care nu sunt parte contractantă sau parte cooperantă de uh, niciun fel de acord, cum ar fi Guinea-Bissau. Aici clar am avea probleme în viitor. Mai e problema navelor din statele terțe. Cred că sunt articolul de la 36 la 38, unde apare un tratament pentru um, aceste nave care pare cumva a fi mai uh, flexibil, mai binevoitor decât cu o flotele um, europene care pescuiesc în state terțe. De exemplu, când există un exces, atunci se face cumva o decontare a anul următor. Pe când în stat, pentru embarcațiunile europene Um, primesc sancțiuni și încă unele sporite. Pe când cele um, din statele terțe care pescuiesc în apele europene nu um, au astfel de sancțiuni. Deci e cumva o discriminare negativă pentru navele noastre europene. Apoi, bun, mă, îmi place acest nou uh, cadru de transparență îmbunătățită și de asemenea um, acest mecanism de realocare al cotelor care nu sunt uh, finalizate. Mi se pare că în felul acesta se vor putea termina toate uh, posibilitățile de pescuit și că nu o să mai rămână unele nefolosite. Dar bun, n-am să mă mai lungesc. Vreau doar să vă spun aceste idei. Deci vreau să vă spun că mă preocupă uh, faptul că sunt prea multe etape, că e o sarcină administrativă mult prea mare. V-am spus, v-am dat un exemplu al statului spaniol care poate ar putea să fie aplicat la întregul sistem și sau la dispoziția raportorului pentru a îmbunătăți acest text care, din punct de vedere uh, tehnic, um, implică um, elemente care pot fi îmbunătățite, care în general au obiective bune. Mulțumesc. Mr. Serao Santos. Mulțumesc, domnul Serao Santos. Mulțumesc. Și eu doresc să mulțumesc Comisiei, <clears throat> nu doar pentru inițiativă, ci și pentru prezentarea aceasta atât de clară pentru noul regulament. Există aproximativ 700 de nave care pescuiesc astăzi în navele internaționale, 300 respectă sau sunt supuse unor acorduri încheiate cu state terțe, iar acest text propus urmea, merge pe textul modificat din 2008. Salut acest lucru, însă cred că factorul timp nu justifică de fapt modificarea textului. Ideea ar fi, cred eu, că e prima revizuire după noua politică comună de pescuit, care vine cu puncte noi și care schimbă și paradigma pentru gestionarea biologică a resurselor. E vorba mai degrabă de o durabilitate sistemică, se modifică anumite activități, E vorba și de responsabilitate. Și în celălalt text se vorbea de pescuitul în ape internaționale. Acum, în contextul internațional, este vorba de linii orientative benevole. De asemenea, autoritățile pentru protecția mărilor constată că nu se reușește identificarea tuturor navelor europene care pescuiesc în, nave inter- în ape internaționale și nu se poate garanta nici transparența comerțului său. Aceste nou, noi documente ne arată provocările cu care ne confruntăm. Una dintre provocări ar fi, de exemplu, să aducem un aport astfel încât pescuitul pe care îl practicăm să fie îmbunătățit, să aibă o poziție mai puternică și asta și la nivel internațional. O altă provocare constă în uh, clarificarea situației față de armatori. S-au întâmplat lucruri pozitive cu textul și aș dori să mai subliniez că navele trebuie toate înregistrate. Acest punct este unul cheie Trebuie să existe mecanisme pentru a evita posibilitatea schimbării pavilionului. Aceasta este una dintre marile probleme. Iar când se vorbește de licențele private, există câteva aspecte care cred că pot fi îmbunătățite. Textul are câteva redundanțe. Avem acum și raportul de inițiativă adoptat săptămâna trecută în plen cu doamna Minea, principala raportoare. Eu ca raportor din umbră vă voi susține, desigur, ca și colega Mina, și ne vom, vom respecta ceea ce s-a decis în text. Aș dori să mai spun că propunerea pe care o avem în față ar trebui să includă și nave care țin de organizații regionale de pescuit. Mă refer aici în special la articolul 20. Aceasta ar însemna că sute de nave, multe care pescuiesc în Azore, ar fi astfel incluse. Sigur, costuri administrative mai mari și un uh, efort mai mare și în ceea ce privește timpul, dar, repet, ce spunea și colega Milan, e un subiect care trebuie discutat. Și mai există și o provocare operativă am, fost, uh, am discutat cu operatori din alte state care ne întrebau ce se întâmplă cu navele care pot uh, pescui, cu Guinea-Bissau, de exemplu, am vorbit, am încercat să devină membri, dar nu există condițiile, nu sunt îndeplinite toate condițiile dar țara ar dori neapărat să devină membră în aceste organizații. Aceste informații despre nave care operează în diferitele apele statelor membre sunt actualizate în permanență, sunt modificate și de aceea trebuie identificat un instrument care să permită acestor nave să pescuiască în acele zone geografice vom mai lucra pe acest document. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Bilbao. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Așa cum uh, au spus și ceilalți raportori, sunt de acord cu acest accent al inițiativei. Era nevoie să se adapteze regulamentul la principiile politicii comune de pescuit și pentru a îi da mai multă coerență cu uh, regulamentele cu privire la um, um, controle și cele privind INN-urile. Acum, n-aș vrea să repet uh, ce s-a spus deja, dar cred că ar trebui să facem un efort de îmbunătățire sau de adaptare a procedurilor uh, pentru a fi o coerență și pentru activitatea uh, de pescuit, procedurile să nu reprezinte un obstacol în calea activităților concrete de pescuit. Așa de asemenea să întreb Comisia cu privire la realocarea cotelor, care este o noutate. Știm că au fost multe discuții în, um, în domeniile de aplicare, apele externe ale Uniunii Europene. Comisia spune că ar trebui că printr-un act de punere în aplicare să se uh, stabilească um, distribuția. Acum trebuie să facem o analiză globală și uh, sperăm că vom avea ocazia să depunem și amendamente la raport. Atunci um, am vrea să vedem cam la ce se gândesc, la ce fel de procedură s-ar aplica pentru această realocare a cotelor. De asemenea, aș dori să spun că și eu am susținut în multe dintre inițiative să avem registre europene, pentru că registre europene ne permit tuturor să vedem informațiile mai clar și ne permit să avem o informații mai omogene. Deci putem face comparații mai clare, rapoarte mai clare. La titlul 4 se vorbește despre crearea unui registru de autorizații de pescuit pentru îmbunătățirea controlelor flotării externe a Uniunii dar vreau să știu dacă se gândesc și la posibilitatea ca în acest uh, registru să apară și autorizațiile navelor uh, din statele terțe care pescuiesc în uh, apele Uniunii Europene, pentru că în regulament se menționează și acestea. Pentru că altfel mi s-ar părea că ar exista un fel de dezechilibru față de navele noastre europene care pescuiesc în apele terțe. Apoi, um, cred că vom avea nevoie de timp pentru a avansa, trebuie să se simplifice unele dintre proceduri și aici uh, clar e loc de mai bine și aș dori ca Comisia să-mi răspundă la aceste întrebări pe care le-am adresat pentru a putea lua um, aminte de acestea la, în vederea viitoarelor noastre amendamente. Mulțumesc. Thank you so much. I... Was there a question from... Mulțumim. O întrebare? Nu? Dacă nu mai există alte intervenții, dau cuvântul domnului Burke din partea comisiei, care să răspundă celor două întrebări ale doamnei Bilbao. Vă rog. Oui, merci beaucoup uh, de, de... Mulțumesc foarte mult pentru aceste reacții pe care le privesc ca mai degrabă pozitivă. Cât despre alocarea posibilităților de pescuit, aceasta are caracter temporar, asta propunem. Nu propunem subminarea mai multor principii care sunt acum aplicabile când e vorba de gestionarea cotelor de pescuit. În mod foarte pragmatic uh, se vor face și în cadrul uh, acordurilor mixte, cum ar fi cele cu Marocul și Mauritania în principal. E vorba acolo de o metodologie pentru a se maximiza posibilitatea acestea de pescuit. Deci metodologia va fi um, specifică fiecărui uh, protocol, fiecărui stat în parte și deja se evocă cumva câteva criterii în propunere. Ideea este ca până la urmă să se uh, sporească uh, planul de pescuit, perspectivele și să se facă o legătură între acesta cu perspectivele reale, având în vedere și utilizarea din trecut uh, din partea statelor membre în protocolurile respective. Deci, din aceste două perspective, mm, istorică și prospectivă, Comisia va veni cu o um, realocare prorata um, în funcție de cereri. Cam asta se face deja în activitatea de zi cu zi, când avem cereri care ne parvin, dar uh, în acest moment um, regulamentul de bază e destul de limitat, complex. Noi am vrea un temei juridic care să ne permită să avem această realocare în, într-un mod mai clar și mai rapid pentru că știți că uneori e foarte important să putem uh, reacționa rapid uh, în anumite zone de pescuit pentru a profita de cotele disponibile. Apoi, uh, m-ați întrebat dacă statele din statele terțe ar putea să fie și ele încadrate în registrul acesta, în baza de date. Da, cam asta ar fi ideea, să fim cât se poate de transparenți, să avem același nivel de cerințe și de control pentru statele din pentru navele din statele terțe, cât și, ca și pentru cele din Europeană. Poate că sunt o serie de chestiuni juridice care ar putea să apară vis-a-vis de aceste state terțe, dar mm, în principiu noi asta dorim, să le includem. Apoi, dacă îmi permiteți, aș vrea să revin la criticile legate de povara administrativă care ar putea să crească ca urmare acestei propuneri. Aici mm, ne gândim la principiul unei duble autorizări, una din partea statului de pavilion și una din partea statului terț poate să pară cumva mai împovărător, dar până la urmă, în situațiile concrete, se formalizează un proces care deja se aplică. În uh, exemplul cel mai simplu um, al acordurilor de pescuit sau organizațiilor regionale de gestiune a pescuitului, nu e vorba de condiții. Până la urmă, e vorba de formalizarea, nu, de, nu, e vorba de formalizarea unor uh, o proceduri care se întâmplă, trimiterea de informații către comisie și apoi către statele terțe. E adevărat că e un pic diferit când e vorba de autoritățile direct aceste licențe private, pentru că acolo e un sistem diferit, adică nimic. Noi punem acum ceva, poate că vi se pare împovărător, dar obiectivul politic este să ne asigurăm că și în cazul licențelor private putem să uh, avem o o demonstrare științifică că pescuitul respectiv este durabil. Nu cerem mare lucru, cerem un minim de informații și în multe dintre informațiile pe care le-am avut din partea flotelor care pescuiesc în, pe coastele africane, în afara acordurilor, este vorba de legare de pescuit de um, tonide. Bineînțeles, aici um, informațiile trebuie să vină de la ONG um, competente dacă, după caz, putem să cerem o muncă un pic mai complexă, mai uh, detaliată. Dar, uh, de exemplu, pe coastele Tanzaniei sau Cheloniei avem uh, deja uh, flote și avem CSDP care deja uh, acordă um, astfel de, um, eliberează astfel de avizuri. Acum, uh, o să mă refer și la Guinea Bissau. Este singurul stat partener care nu face parte dintr-o ORGP, um, cel puțin cu o parte din stocurile pescuite. Putem poate eventual să evităm acest stat, acest stat poate să acordăm o perioadă de grație pentru a-i acorda um, o ocazie să devină membru al unei organizații, dar avem uh, un acord de parteneriat foarte uh, important, valoare de vreo 9 milioane de euro, deci putem eventual să, să sporim sprijinul sectorial și lucrările de aderare, de pregătire, pentru ca acest stat să facă parte din organizația aferentă. Dar mai sunt și alte chestiuni, că vrem ca statele terțe uh, vizate să participe la gestionarea colectivă a stocurilor. Și apoi, în ceea ce privește sancțiunile duble menționate, Cred că s-a, a fost o neînțelegere care reiese din criteriile de eligibilitate. Nu e vorba de o dublă sancționare. Vrem să fim exemplari, să avem niște criterii stricte. Deci, trebuie ca navele care sunt vizate, să știm că navele care sunt vizate de sancțiuni foarte grave nu sunt foarte numeroase. Nu cred că vor fi afectate multe nave, câteva, poate. Dar oricum trebuie să ne referim la cazurile generale. Eh, e mai bună să fie afectați. Același lucru se aplică și când e vorba de termene. Eh, avem termenul acela de două luni suplimentare pentru autorizarea de către Comisia Autorității de Pescuit, dar asta două luni, dacă apar probleme, dacă totul merge bine, cam în cele în 15 zile se eliberează autorizarea. Deci nu cred că neapărat trebuie să le punem cap la cap, să le adunăm și să spunem că acela ar fi termenul normal. Mulțumesc! Thank you for those very... Mulțumim pentru aceste răspunsuri elaborate. Câte ceva despre calendar, vom avea un alt schimb de păreri pe 15 și 16 iunie. Prezentarea și discuția proiectului de raport va avea loc pe 8 septembrie. Termenul limită pentru amendamente 15 septembrie și votul în comisie 10 sau 11 octombrie și apoi votul în plenar în noiembrie. Aștept cu interes să lucrăm împreună și vă mulțumesc. Să trecem mai departe. Cum vom avea un schimb de păreri cu privire la modul, la importanța turismului și a pescuitului. Acest raport din partea inițiativă a fost atribuit grupului SND. Doamna Brianu este raportoare și vom avea o discuție astăzi despre acest raport din propria inițiativă. Dau cuvântul doamnei raportor, bun venit. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc tuturor colegilor. Este o primă discuție, iată, pe un raport, un subiect pe care îl considerăm important. Despre asta aș dori să vorbesc în această primă parte. Știu că și colegi din sală sunt interesați de acest subiect nu neapărat din perspectiva pescarilor, ci într-un cadru, într-un context mai larg, privind și la pescuitul sportiv. Cred că există două, trei aspecte diferite pe care le-am putea discuta împreună. Care fusese așadar punctul de plecare? În unele țări, în Italia și Franța, de exemplu, statele membre au venit cu dispoziții care au încercat cum încerc să dau seama cum să formulez da, turismul pentru pescuit să fie ajutat Există diferiți termeni în Franța și Italia. Există definiții diferite. Există posibilitatea ca pescarii să-și aducă uh, oameni pe vas care să se uite. Și altă posibilitate, atunci când pescarii uh, merg pe țărm, turiștii au posibilitatea să cumpere, să mănânce peștele pescuit, dar li se și explică o serie întreagă de elemente legate de această activitate de pescuit. Acestea sunt cele două țări care au dispoziții legale corespunzătoare. În ceea ce privește informațiile pe care le avem despre cele două activități, există pe de o parte, politica comună de pescuit care încearcă să diminueze volumul sau efortul de pescuit dacă am uh, spori procentul, am putea diminua capturile accidentale. Noi dorim să înțelegem, să verificăm împreună cu Comisia dacă este posibil să, să avem o dispoziții unitare și dacă putem introduce aceste posibilități la nivel european, astfel încât să ne asigurăm că toate statele membre prevăd dispoziții identice. Mă gândesc și la componenta pedagogică. Turiștii sunt și consumatori în cele din urmă și mă aduc aminte că am și uh, discutat cu consumatorii și în Europa am văzut foarte clar că majoritatea consumatorilor consumă foarte puține specii de pești. Foarte mulți mănâncă pește, dar de obicei aceleași câteva specii, ceea ce reprezintă o problemă în, din perspectiva durabilității. Și mă gândesc în special la Mediterana, unde există multe specii diferite. Eu vin dintr-o regiune unde există un pește pe care în Italia îl numim morone. Înainte nu era mâncat deloc în Liguria. Și acum acest pește este prins împreună cu peștele spadă, este răspândit și face între timp parte din uh, peștii consumați în mod obișnuit. Aceasta sporește, desigur, și profitul pescarilor. Iată legătura care poate exista și ce avantaje poate aduce, dar asta într-o, într-un cadru în care turiștii sunt informați în mod corespunzător. Apoi avem pescuitul sportiv și alte asemenea activități. Există și turiștii care doresc doar să studieze peștii, să-i urmărească și, sigur, poate nu suntem responsabili direct, dar și de aici pot decurge avantaje pentru turism și pentru activitatea de pescuit. Știu că și în Portugalia Există această activitate nouă pe Azore, mi-a povestit o colegă. Cred că trebuie să ne ajutăm reciproc pentru că încă ne lipsesc datele lucrăm cu datele pe care le avem la dispoziție, dar care nu se referă la toate statele membre. Mulțumim! Voi urmări acest subiect și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Liturgai sau doamna Bilbao? Domnul Marta. Mai mult o Pe scurt, nu cred că sunt multe de adăugat după ce a spus doamna Berianu ca să a foarte clar. Trebuie să meargă mână mână două concepte, sustenabilitate și diversificare. Și aici suntem cu toții de acord, cu, considerăm că turismul scopuri de pescuit prezintă mult potențial și um, deschide multe oportunități de colaborare socială și că poate să fie legate alte tipuri de sectoare, adevărat că e destul de neglijat în acest moment și e nevoie de implicare. De asemenea, Cred că e nevoie de un oarecare cadru legal pentru statele membre, astfel încât astfel de turism să fie promovat pentru mai bună coordonare, pentru sprijinirea acestei diversificări economice a sectorului pescuitului. Condițiile acestei activități de pescuit, turism, turism, pescuit sunt esențiale în insule Canare, văd acest lucru constant, E un interes foarte mare de a oferi aceste noi posibilități sectorului pescuitului și de a profita și de sectorul turistic, pentru că în insulele acestea vin 12 milioane de turiști în fiecare an, deci 12 milioane de potențial pescari. Spun potențial pentru că nu o să pescuiască concret ei, dar vin, pot să vină să învețe um, cu privire la o activitate care este absolut uh, esențială. E un lucru binevenit și trebuie să uh, înțelegem rolul important al acestui activități ca rol de diversificare în sectorul pescuitului. Sandra. Mulțumesc, doamna Sandra Rodriguez, nu? Doamna Bilbao dorea să spună ceva înainte, îi dăm ei cuvântul pentru că e raportoare din umbra. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Nu s-ar fi întâmplat nimic dacă interveneam după aceea. Vreau doar să sprijin inițiativa cu toții ne gândim cum să facem să fie uh, durabile și rentabile pescăriile noastre. Și e vorba de un nou concept care trebuie să meargă mână-mână cu uh, sustenabilitatea, este uh, profitabilitatea. Și cred că aici avem un instrument care ar putea să uh, realizeze această legătură între cele două concepte. Cred că trebuie să discutăm mult despre ce înseamnă diversificare, pentru că uh, E adevărat, în regiunile europene de coastă, regiunile de pescuit, uh, diversificarea se va fi înțeleasă diferit. Pentru că sunt zone foarte turistice care vor să dezvolte în principal turismul, folosind pescuitul ca un, un fel de motor uh, care să-i prindă pe uh, turiști și mai sunt și uh, alte zone în care baza este pescuitul și încearcă să vadă cum să ajungă la o compatibilitate între turism și pescuit. Dar, bun, avem multe de discutat, dar sunt de acord cu principiul de bază. Că trebuie să dezvoltăm uh, regiunile costiere care au avut mult de suferite pe urma restructurării sectorului și se observă că în anumite locuri cotele nu sunt suficiente uh, pentru a uh, hrăni un sector, pentru a-l păstra în viață și trebuie să vedem cum putem să le ajutăm. Deci, dezbaterea probabil că va fi intensă uh, și trebuie să vedem exact pe ce vom pune accentul. Mulțumesc! Sandra Rodriguez. Mulțumesc, doamna Sandra Rodriguez, acum. Bueno, yo... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că diversificarea este un lucru bun de asemenea încercarea de a dezvolta turismul este tot un lucru bun, dar ce mă preocupă pe mine, pentru că atunci când vorbim despre astfel de chestiuni, de multe ori uităm de activitatea de bază care face să existe această diversificare și anume pescuitul eh, la scară mică, pescuitul artizanal. Deci pe mine mă preocupă foarte mult că în ceea ce facem noi cu privire la turism și alte activități, să, să știm mereu că acest lucru nu trebuie să contravină niciodată, nu poate să uh, fie dăunător activității de pescuit artizanal. Deci aici uh, poate fi vorba de infrastructuri care până la urmă aduc mai mult rău pentru că poluează, nu se stabilește un uh, echilibru clar și trebuie să ne gândim um, că până la urmă ce trebuie să conservăm este pescuitul costier la scară redusă, artizanal, pentru că dacă nu se păsă acest lucru, nu va veni niciun turism prea mare. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Blanco Lopez. Muchas gracias. Mulțumesc! Vreau și eu să o felicit pe Renata. Din păcate n-am putut să-i ascult intervenția, dar uh, uh o sprijin în inițiativa sa. Acum, când e vorba de, contribu- de modul în care contribuim la sustenabilitatea pescuitului și diversificare, turismul uh, de pescuit are un potențial foarte mare și prezintă o ocazie de noi locuri de muncă. Diversificarea pescuitului reprezintă o ocazie bună de a genera noi venituri. Și sectorul nostru um, pescăresc trebuie să profite pentru a revitaliza zonele costiere. E necesar să existe o coordonare, o sprijinire la nivel european și de stabilirea condițiilor pentru acest uh, tip de pescuit turistic. Și de asemenea uh, să se sprijine uh, diversificarea, trebuie să existe o platformă de um, promovare a inițiativelor de diversificare. Trebuie să punem accentul pe generarea de locuri de muncă și pentru uh, păstrarea, pentru conservarea teritorială. Mulțumesc. Ok, thank you so much. Uh, now... Mulțumesc. Din partea comisiei acum, domnul Penia Castaiot. Maternă. O să folosesc ocazia de a vorbi limba mea maternă. Cred că, în primul rând, este important să vedem contextul în care trebuie să se întâmple aceste lucruri. Noi, cei de la Comisie, de la Comisie considerăm că contextul este cel de viabilitate, de rezistență a comunităților de coastă. Considerăm că modul cel mai bun în care putem să asigurăm aceste condiții este tocmai prin a permite că aceste comunități de coastă își pot păstra activitățile de pescuit și considerăm că unul dintre marele, una dintre marele reușite ale um, politicii actuale de pescuit este tocmai acesta. În ultimii ani am uh, analizat mai multe comunități de coastă și am vrut să vedem ce se întâmplă în aceste comunități uh, costiere. Adevărat că am observat că în multe dintre acestea deja de ceva vreme se desfășoară activități complementare uh, celor de pescuit. Și de multe ori este vorba de niște activități turistice. Că e acest turism de pescuit, că e vorba de observarea cetacelor și alte activități de acest fel. Trebuie să um, reamintim că Fondul European Etnici de Pescuit permite finanțarea acestui tip de activități atunci când e vorba de diversificarea activităților cu unele complementare a celor de pescuit, cu menținerea celor de pescuit și Uh, cele care se încadrează în cadrul de dezvoltare, um, de dezvoltare condusă de comunitate. Acum, referitor la primul tip de activități, e clar că fondul european uh, maritim și de pescuit se află cumva într-o fază de început. Abia a început să fie aplicat. Statele membre, în programele lor uh, operative, ne-au uh, menționat că se prevede, de exemplu, cam um, existența a vreo 900 de proiecte, de activități uh, complementare. Spun, sunt complementare, dar acestea înseamnă păstrarea activității de pescuit ca activitate principală. Deci educare, turism, restaurante și așa mai departe. Toate tipurile de activități complementare. Și ce element uh, comun au aceste proiecte mm, care se ridică de pe la vreo 65 de milioane de euro, cam aceste finanțele din fond, e bine, acestea ar putea, împreună cu altele asemănătoare, să fie um, și mai mult stimulate. Aceste activități similare sunt cele care se referă la promovarea acestui sector, să intre noi oameni, să, să fie noi pescari. Apoi, cel alt context este cel al dezvoltării al, cu, cu stimularea participării. Statele membre, în general, investesc cam 11% din finanțare pentru a dezvolta astfel de strategii care includ, de exemplu, tot ce ține de turism, punerea în valoare a mediul înconjurător, um, resurselor istorice ale acestor, ale acestor comunități. Deci, mi se pare o inițiativă bună, dar din fericire cumva deja am parcurs uh, o parte din acest drum, această activitate se desfășoară de la sine putere cumva, dar și uh, cu sprijin public, dar și pentru că se implică aceste comunități de coastă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Breanu. Vă rog. Mulțumesc foarte pe scurt. Mulțumesc pentru observații, mulțumesc și comisiei care a arătat ce există deja, ce abordare a fost alesă. Eu nu am spus încă că multe dintre proiecte au apărut pe baza acestor flags, acestor grupuri locale de acțiune. Doream să mai adaug un lucru. Și, uh, și acest, ideea acestui tip de pescuit uh, de scară redusă este obiectivul proiectului nostru și nu se contrazice nici de cum cu activitățile pe care le-am menționat. Cred că în viitor vom mai avea multe de discutat. Mulțumesc pentru propuneri. Apoi, în ceea ce privește calendarul, schimb de părere cu cei implicați. Nu, prezentarea și discutarea proiectului de raport 10 sau 11 octombrie. Termen limită pentru amendamente mai târziu. Votul în comisie 9 sau 10 noiembrie. Votul în plenară în decembrie. Bine, haideți să trecem la următorul punct. Raport cu privire la vizita în Galicia. Raportul a avut loc între 29 și 31 martie. O delegație de șase deputați a fost acolo, domnul Cadet, condus uh, delegația domnul Kuhn, Valesa, Blanco Lopez, Sandra și Milan Mă. Ideea fusese să analizăm situația în regiune, acordând atenție în special avaculturii, pescuitului artificial, procesare. Secretariatul a pregătit un raport și a fost trimis membrilor. În uh, lipsa domnului Cade, care a condus delegația, dau cuvântul membrilor care au participat. Dorește cineva să spună ceva? Domnul Valesa? Mulțumesc! O vizită foarte interesantă, într-o vedea scara foarte largă la care se desfășoară acolo lucrurile. A fost impresionant să văd asta. Mi-a plăcut să văd cum operează porturile. Vedeți, vă puteți uita la fotografii, puteți citi cifrele, dar sigur numai după ce vezi lucrurile cu proprii tăi ochi îți dai seama cât de important este ca lucrurile să se desfășoare așa cum trebuie. Pe lângă vizita pe care am desfășurat-o, am, sau în timpul vizitei am avut ocazia și să ascultăm uh, problemele cu care se confruntă pescarii de acolo. Unele se, legau, se refereau la poluarea apei, apoi cotele au fost discutate. Să nu doar că a fost o vizită informativă, ci am și mâncat bine. Domnul Milan Maun. Eu, în fin, Mulțumesc, doamnă președinte. Primul lucru pe care vreau să spun este că a fost o vizită importantă, interesantă, pentru că Galicia este prima regiune de pescuit uh, a Europei și există un evantai amplu de activități de pescuit acolo, care bineînțeles că prezintă un interes chiar și din punct de vedere gastronomic, așa cum a spus și colegul Valența dar și din punct de vedere al activităților de altă natură. Sigur, vreau să le mulțumesc domnul Valenso și domnului că M-am uh, bucurat că au venit uh, colegii din grupul meu politic ca să avem așa o pată de străini. Acum, având în vedere cantitatea, și activitățile foarte ample de pescuit în această regiune. Am făcut și foarte multe activități. Am fost la um, facilități de transformare, de um, procesare, de uh, acvacultură și așa mai departe. Am discutat uh, de asemenea cu cei de la Techmark, uh, Institutul de Tehnologie Maritimă, de asemenea Institutul de Acvacultură din Galicia, două institute foarte interesante cu o activitate de nivel înalt care arată ce cerințe ridicate, ce rigoare uh, Uh, se aplică în sectorul uh, fructelor de mare. Apoi am vorbit cu reprezentanții sectorului care ne-au povestit îngrijorările, problemele, interesele, revendicările de cote sporite și așa mai departe și ne-au povestit despre probleme legate de poluare cu care se confruntă. A fost uh, foarte utilă vizita așadar, cred că le-a adus multe celor care au participat, în special cred uh, pentru colegii din străinătate care au uh, văzut direct uh, cum arată lucrurile, care sunt problemele și cum stau lucrurile cu sectorul um, galician al pescuitului, care este foarte larg și a fost interesant și întâlnirea cu autoritățile din um, Galicia, domnul Mira, care este reprezentant al guvernului local Chiar în încheiere, de asemenea, a venit și președintele Guvernului Regional Galician, care um, a făcut cumva o încheiere, așadar o vizită foarte interesantă, foarte utilă, care ne-a permis tuturor, chiar și celor care mm, suntem din regiune, să avem un contact direct, um, sincer, cu dorințele, problemele acestui sector foarte mare. Încă o dată mulțumiri uh, celor care au venit, în special colegilor Kun, Valența și Cadec. Mulțumesc. Thank you so much. Mr. Blanco Lopez. Mulțumim, domnul Blanco Lopez. Gracias. Mulțumesc. Nu prea am ce să adaug la cele spuse adinaur de domnul Miamon. A fost o vizită într-o regiune de pescuit uh, cea mai mare din Europa. Trebuie subliniat acest lucru. Cei care n-au fost niciodată în Galicia au văzut că pe bună dreptate suntem prima activitate, prima regiune de pescuit din lume, nu numai de, când e vorba de activități, dar și diversificare, dezvoltare tehnologică, cercetare. Acest lucru s-a putut observa în diferitele contexte ale vizitei aceasta a îndeplinit toate cerințele. Poate că am, aș fi vrut să fie o vizită cumva mai diversificată, să fie mai multă pluralitate, pentru că nu este același lucru să interpretezi datele mm, da, statisticile și să vezi lucrurile concret ce reflectă aceste statistici. De asemenea, e foarte important să ne gândim și la dificultățile cu care se confruntă sectorul sunt probleme legate de limitarea și de distribuirea cotelor care apar mereu în discuție, apoi posibilitatea de revizuire a criteriilor pentru o posibilă redistribuire. De asemenea, a reieșit, au reieșit câteva probleme cu care ne confruntăm. Și mâine, când va veni comisarul, o să avem ocazia să discutăm cu dumneavoastră, să punem aspectul, să punem accentul pe unul dintre aspectele care au reieșit din această vizită. Oricum, aceasta a fost una foarte bună, mai ales că am avut ocazia să ne întâlnim cu întreg sectorul, în contexte diferite, în zile foarte pline, în care, fără îndoială, am învățat foarte multe. Chiar și noi, cei care ne aflăm acolo mai frecvent, mai tot timpul, tot am aflat lucruri noi și am fost sensibilizați mai mult pentru a apăra în continuare interesele unui uh, domeniu, unui sector care este esențial pentru Galicia. Sandra Rodriguez. Mulțumesc. Doamna Sandra Rodriguez. Mulțumesc. Mulțumesc. Eu, ca autoarea a propunerii, să spunem, vreau să mulțumesc acestei uh, comisii care a acceptat această vizită în Galicia. Vreau să-i mulțumesc și lui Pepe Blanco și domnului Mon pentru efortul făcut pentru a redacta programul comun pe care l-am făcut și pentru toată colaborarea de care au dat dovadă în organizarea acestei vizite. Apoi, mi se pare că a fost o vizită foarte importantă, pentru că, așa cum au spus și colegii, am putut să auzim uh, direct uh, problemele, criza care afectează multe mm, părți ale acestui sector. De asemenea, trebuie subliniat uh, prezența în dezvoltarea programului a unor sectoare care Eh, cu greu um, pot să-și facă um, glasul auzit în Parlamentul European. Mă refer la cei care cultivă fructe de mare, care cresc fructe de mare, persoanele care, de exemplu, cresc um, scoici. Am aflat uh, problematici foarte frecvente, cum ar fi uh, poluarea în aceste golfuri numite RIAS, apoi impactul pe care um, îl are um, reducerea resurselor la nivel economic. Apoi, încă un lucru foarte important um, a fost, uh, au fost cotele, împărțirea acestora și problemele pe care le implică. Cred că provocarea pentru toți participanții din partea acestei comisii a fost să ținem cont de sau va fi să ținem cont uh, de uh, toate aceste aspecte când elaborăm uh, um, documente în comisia noastră. Mulțumesc, domnul Cun. Foarte pe scurt, regiunea Galicia are o dimensiune europeană E interesant cum se pescuiește acolo durabil, cum se produce, în special uh, apacultura din larg, pentru scoici, cum e supravegheată științific și cum sunt respectate toate criteriile cerute de legislația europeană. Am discutat asta cu cei de față. Europa e cea mai mare piață importatoare de pește și produse din pește. Numai 30% reușim să acoperim din producție proprie, adică din cote pentru diferitele zone de pescuit și din aquacultură. Și atunci am ajuns la acest subiect unde este egalitatea de concur- în competiție între importatori și care trebuie să respecte aceleași standarde și cele de durabilitate. A fost important să avem această discuție. Am întrebat dacă vom avea pe viitor un uh, eco-label. Poate că am putea discuta asta mâine cu domnul Vela, domnul comisar astfel încât și state terțe din uh, sud-estul Aziei, de exemplu, sau Rusia, cu toții se înghesuie pe piața noastră. E o competiție globală, da. Situația prețurilor e foarte dificilă. Nu întotdeauna e doar o problemă de cote. Sunt și prețurile care trebuie atinse câteodată. Nu uh, ajunge cât se obține din vânzare. Și apoi, dacă se mai întâmplă, să vedem se poate combina cu o filozofie bună de uh, turism, da, atunci reușim uh, să facem ce trebuie. Mulțumesc încă o dată lui Milan Mon și reprezentanților din Galicia. Mulțumesc pentru ospitalitate și pentru discuțiile importante. Sunt lucruri care trebuie văzute cu ochii proprii pentru a cunoaște Galicia. Mulțumesc! Sună foarte bine, dragi colegi. Vă invidiez, ar fi trebuit să merg și eu. Și dori să spun un lucru. Noi, membrii, trebuie să fim foarte buni în uh, promovarea instrumentelor pe care ni le pune la dispoziție noua politică comună de pescuit. ar trebui uh, răsplătiți cei care pescuiesc folosind uh, și respectând uh, toate dispozițiile din uh, măsurile pentru pescuit durabil. Și eu insist asupra acestui aspect. E vorba nu neapărat de implementarea politicii comune de pescuit, nu e întotdeauna vorba doar de cote, ci avem aceste dispoziții în noua legislație. Dacă nu mai există alte, eh, alte observații aici, putem continua. Vom avea acum o prezentare cu privire la actele delegate, dar nu se corectează, doamnă președinte, nu vom face asta. Trecem la următorul punct, schimb de părere cu Comisia cu privire la grupul la nivel înalt, cu privire la simplificarea fondurilor structurale. Vom avea o prezentare a discuțiilor la nivel înalt. Subiectele se referă la opțiunile de cost simplificat, e-guvernanță, instrumente financiare și accesul pentru IMM-uri la finanțare. Ar fi poate interesant să prezentăm aceste rezultate și Comisiei PEș pentru că e esențial și folosirea fondului uh, maritim și de pescuit. Apoi vom avea un schimb de păreri cu Comisia după prezentare. Dau cuvântul așadar Comisiei. Bun venit! <laughs> Sorry, I didn't have your name. Îmi pare rău că nu aveam numele dumneavoastră notat în documentele mele, dar sunteți binevenit și aveți cuvântul. Mulțumesc, mă numesc Mori Glenn, sunt de la Direcția Generală Regională și Politici Urbane și uh, acționez în cadrul Secretariatului Înaltului Grup pentru simplificări monetare pentru beneficiari. Și vreau să vă ofer uh, Uh, pe scurt, uh, motivele pentru care acest uh, grup a fost creat și acționează și câteva din concluziile esențiale la care am ajuns până acum. Grupul a fost înființat de către Comisie în iulie anul trecut și Eh, comisarul meu, doamna comisar Crețu și colegii au eh, dorit să contribuie la simplificarea accesării și utilizării fondurilor. Iar eh, aceasta a fost dorința beneficiarilor, a statelor membre, dar și a organizațiilor care se ocupă de utilizarea fondurilor și dacă îmi dați voi și din partea comisiei în sine pentru că întotdeauna mai este loc de simplificare. Noi ne referim și monitorizăm întregul fond structural și de investiții, inclusiv în zona maritimă și există mai multe direcții care colaborează strâns pentru ca toate aspectele legate de utilizarea acestor fonduri să fie tratate în grupul de lucru. Domnul Sim Calas, fostul vicepreședinte al Comisiei, conduce acest grup și 12 membri ai grupului au fost identificați în urma unei uh, licitații. Am primit uh, peste 300 de uh, solicitări de a face parte din acest grup, iar în prezentarea uh, pe care uh, vă oferim există și date privind componența acestui grup. Grupul a decis să acționeze într-o manieră cât mai transparent posibilă. Deci, la, după fiecare întâlnire a grupului va fi pregătită o sinteză a discuțiilor care va fi disponibilă online. Și pentru fiecare subiect pe care grupul îl ia în discuție, sunt pregătite recomandări și concluzii care, de asemenea, vor fi disponibile online și uh, anunțăm acest lucru de, și la nivelul diverselor comisii ale Parlamentului, inclusiv uh, președinția. Comisia va acționa în baza concluziilor și recomandărilor și reacția Comisiei de asemenea va fi vizibilă pe online. Deci există o transparență uh, maximă. În ce privește întâlnirile grupului de până acum, ne-am întâlnit de trei ori. Prima întâlnire a avut loc în octombrie anul trecut, când uh, am încercat să creionăm demersurile de simplificare. Am avut după aceea a doua întâlnire în noiembrie și pe urmă în februarie. La prima întâlnire din octombrie ne-am concentrat pe uh, două aspecte. Grupul instituțiilor europene, pe de o parte, a participat vicepreședintele Comisiei Regii, domnul Zeller, și aici a fost prezentată și o perspectivă mai degrabă a părților direct interesate. La prima întâlnire privind perspectiva instituțională au fost identificate o serie întreagă de elemente cheie care au fost repetate în cadrul discuțiilor și în activitatea grupului, inclusiv regulile suplimentare, ceea ce se înțelege prin conceptul de gold plating, reguli suplimentare adăugate pe plan național, pe lângă prevederile europene o lipsă de proporționalitate în utilizarea instrumentarului uh, uh, de către mari uh, acționari pe de o parte și micii acționari. După aceea, um, povara legislativă impusă autorităților și statelor membre care au creat riscul ca situația să să evolueze nefericit uh, pentru că oamenii uh, de teamă să nu greșească în accesarea fondurilor preferau să renunțe de tot la această încercare. Din perspectiva celor direct interesați au fost menționate elemente similare ca și cele din partea instituțiilor. S-a tras atenția asupra unei lipse de coordonare între fondurile structurale și de investiții pe de o parte și alte tipuri de fonduri, Orizontul 2020 și altele. Un punct interesant al dezbaterilor cu reprezentanții celor direct implicați a fost reacția din partea membrilor înaltului grup, constituit, pentru că organizațiile celor direct interesați au avut la dispoziție fiecare aproximativ 20 de minute pentru a-și prezenta doleanțele dar membrii altului grup au fost decepționați de faptul că nu se sugerau și potențiale soluții pentru uh, doleanțele formulate. Trebuie să existe și o orientare spre soluții pentru ca schimbările să poată să se producă în momentul oportun. Dacă analizăm și cea de-a doua întâlnire a grupului, aici în ce privește guvernanța electronică au fost uh, analizate aspectele și uh, opțiunile de simplificare a costurilor. Am uh, indicat în prezentare câteva elemente cheie. Preocupările au fost formulate uh, dacă ne gândim la uh, aspectele de guvernanță electronică, pentru că trebuie să existe eh, până la urmă eh, o listă a programelor. Este vorba de 500 de programe printre cele 28 de state membre și membrii grupului eh, au fost preocupați de diversitatea sistemelor de management și de operare de diversitatea instrumentelor care au fost folosite pentru accesarea și utilizarea respectivelor fonduri de provocările pentru cei care activează în zona eh, pescuitului eh, în ce privește operarea cu diverse reguli în cadrul unor eh, sisteme foarte variate. Deci, o chestiune importantă a fost apelul făcut de în altul grup de a să înțeleagă că trebuie acceptată o abordare 100% electronică, pentru că trebuie să putem opera cu acest sistem electronic care astăzi ar trebui să fie la dispoziția tuturor și toate autoritățile ar trebui să înțeleagă că o documentație exclusiv electronică trebuie până la urmă să fie acceptată. În ce privește costurile, cred că mesajul general este că abordarea de simplificare a costurilor este binevenită. trebuie să existe uh, până la urmă uh, o evidență a plăților efectuate la îndemâna uh, înaltului grup, pentru că legislația existentă, pe de o parte, creează sentimentul că nu merge suficient de departe pentru a oferi opțiuni simplificate privind costurile, și în al doilea rând, trebuie să existe o mai mare certitudine pentru uh, autorități uh, că aceste sisteme simplificate uh, vor uh, fi acceptate inclusiv în activitățile de control. Pentru că trebuie să existe și sisteme streamlined care să poată să funcționeze în baza unor costuri uh, simplificate. Dar va trebui să existe și de-a lungul anilor o validare a respectivelor formule. Cea de-a treia întâlnire din februarie anul curent s-a uh, concentrat pe acces accesibilitatea uh, fondurilor Ehm, inclusiv eh, a fondurilor structurale și de investiții, iar grupul își finalizează în etapa actuală concluziile. Pot să vă ofer câteva idei despre discuțiile eh, idei care au avut loc. Au fost formulate preocupări în legătură cu provocările existente în a combina diverse fluxuri de fonduri eh, pentru IMM-uri am avut uh, o serie de exemple că, uh, de fapt, pentru uh, micile întreprinderi este mai degrabă o excepție situația în care pot să combine diverse surse de finanțare și că pot opera cu uh, formule de uh, solicitare a fondurilor care sunt adesea foarte diferite. Dar trebuie să ne gândim și la uh, diferențele existente privind ajutoarele de stat și regulamentul existent din acest punct de vedere. Pentru că uh, este o chestiune dacă fondurile sunt accesate direct uh, comisiei sau, uh, până la urmă, banii sunt virați prin intermediul unor fonduri structurale și de investiții. Uh, formulate și oferite de către alte autorități. Și ă, Aici s-a ajuns la concluzia că în acest context trebuie să ă, mai fi aprofundate discuțiile pentru a ă, analiza toate detaliile la nivelul înaltului grup. Dar în ce privește simplificarea, trebuie să existe și niște linii directoare care să fie create în baza regulamentului privind accesarea fondurilor structurale și de investiții. Pentru că se pare că este nevoie de câteva pagini care să ofere Um, asemenea linii directoare. Unul din membrii grupului care s-a referit la acest uh, subiect a avut o atitudine foarte critică în ce privește modul în care uh, se poate facilita accesul în baza unor explicații, pentru că în clipa de față lipsesc cele câteva pagini explicative uh, și după vreo 20 de minute, într-adevăr, au existat uh, cereri de a primi explicații suplimentare în legătură cu modul în care regulile eh, pot fi aplicate. Există uh, deci o mare provocare legată de modul în care îți formulezi cererea și condițiile pe care trebuie să le îndeplinești, uh, regulile eh, care trebuie să fie implementate. Grupul dorește să uh, lucreze în uh, cadrul unor întâlniri uh, care să fie trianuale. În iunie urmează să aibă loc o nouă întâlnire care se va axa pe acest, acest concept de gold plating de a tendința statelor membre de a adăuga reguli suplimentare pe lângă cele comunitare în implementarea uh, prevederilor legate de fondurile structurale și de investiții. Am avut deja o discuție uh, cu reprezentanții statelor membre în Consiliu care sunt uh, destul de uh, nemulțumite de faptul că în acest grup uh, se discută despre această problemă și s-a propus mai degrabă formula de o suprareglementare decât de gold plating. Poate că trebuie să fie analizate dintr-o perspectivă mai orizontală și problemele legate de auditare pentru că uh, numărul uh, auditorilor și delegațiilor care vin în control uh, la IMM-urile care implementează proiecte europene este încă foarte mare și după aceea trebuie analizată și perioada după 2020, să fie analizate recomandările, sugestiile, legate de activitatea post-2020 pentru a simplifica lucrurile. Și va trebui să analizăm și dezvoltarea locală stimulată pe plan comunitar. Deci trebuie să existe o activitate cât mai transparentă și vizibilă pentru că am spus uh, procesele verbale, concluziile grupului urmează să fie puse pe site, trebuie să existe însă și o platformă de dezbatere ca să uh, poți face sugestii. Deci uh, să existe o asemenea platformă online care să reflecte și concluziile după sugestiile făcute. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Avem o adresă de e-mail pentru grup și uh, oricând suntem dispuși să răspundem la întrebările dumneavoastră sau am fi recunoscători pentru sugestiile făcute. Mulțumesc foarte mult, domnule Rei. Pentru noi, ca eurodeputați, în membrii ai Comisiei pentru Pescuit a fost uh, un lucru foarte important că a fost înființat acest grup la nivel înalt, pentru că am avut foarte multe probleme și dificultăți pentru ca programele operaționale ale diverselor statelor membre pentru Fondul European Maritim și de Pescuit să poată fi confirmat de către Comisie și iată că acum există o junglă administrativă, spuneați, 500 de programe și reguli de punere în aplicare și există și mici întreprinderi în domeniul pescuitului care funcționează cu un profit de 2000 de euro, de 3000 de euro, de 5000 de euro și care își doresc asemenea Uh, finanțări, dar trebuie să uh, ducă o bătălie foarte complicată pentru a face față în hățișul birocratic. Pe de altă parte, dumneavoastră spuneați, este nevoie de definiții foarte clare, de reglementări foarte clare, ca să nu existe uh, probleme atunci când soliciți um, un anume fond, o anume creditare, um, pentru că um, există altfel uh, riscul să faci o mică greșeală și să ajungi pe, pe lista neagră din cauza aceea și să nu mai poți vreodată să beneficia de fonduri. Iar aici, sigur că bugetul în zona maritimă este foarte mic în comparație cu uh, bugetul uh, la dispoziția uh, fermierilor. Deci este foarte important să existe un regula regulament foarte clar și le dau cuvântul acum colegilor mei care doresc să intervină. Cine se înscrie la cuvânt? Yeah. Mr. Corbett, please. Domnul Corbett. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare, care a fost foarte interesantă pentru mine, ca membru al Comisiei pentru Pescuit, dar cred că toți membrii, chiar dacă nu fac parte din uh, Comisia uh, direct specializată, uh, vor fi recunoscători pentru aceste eforturi de simplificare și ar găsi această propunere ca fiind interesantă, pentru că în felul acesta ă, potențialii beneficiari viitori vor putea să fie avantajați față de cei care au avut dificultăți în trecut. Exemplele pe care le-ați um, dat până acum nu um, au fost strict legate de acest fond uh, maritim Puteți să ne dați poate și alte exemple? Alte solicitări? Domnul Murray. Mulțumesc foarte mult. Dacă îmi dați voie să revin la spusele președintelui, da, ă, ați ă, formulat foarte concis provocările în, care, în fața cărora ne aflăm și în ce privește implementarea fondului structural și de investiții, pentru că trebuie să găsim un echilibru între a pune la dispoziție acest fond solicitanților într-o manieră cât mai critic, clară, dar pe de altă parte să existe o protecție a acestor bani ai contribuabililor care se găsesc în acest fond. Iar în cadrul discuțiilor din grup am uh, solicitat pe oameni să identifice și să prezinte grupului bunele practici. Și uh, anul trecut am constatat că dacă dispui de un program, uh, poți să uh, obții creditarea și uh, completând un formular uh, care are aproximativ 5 pagini, dar în uh, alt stat membru, pentru același tip de finanțare, există formulare care au 50 de pagini. Deci, în felul acesta te întreb câte persoane vor mai dori să acceseze banii atunci când alții au posibilitatea să o facă într-o manieră mult mai simplă. Din acest punct de vedere dorim să ajungem la o armonizare și la o simplificare. Iar în ce privește problemele maritime, am fost uh, ușor decepționat eu personal, pentru că au existat foarte puține exemple uh, legate uh, de cele aproximativ 300 de solicitări care uh, aveau acest specific al domeniului pescuitului. Poate că au existat probleme de înțelegere, dar Comisia, pe de altă parte, și-a dorit ca și grupul nostru să uh, Uh, se ocupe de toate domeniile pentru care fondul structural și de investiții uh, a fost înființat. Sigur însă că trebuie să existe uh, aceste informații legate de ofertele existente. Iar în domeniul pescuitului și afacerilor maritime, fie în momentul actual, fie pe viitor, va trebui să existe informațiile respective. Iar Revenind la activitatea grupului, cred că până acum nu uh, ne-am axat uh, strict pe problemele pescuitului. Am tratat mai degrabă chestiunile la modul general. Am încercat să analizăm eh, elemente care sunt în clipa de față foarte vizibile și în care noi putem, intervenind, să producem o schimbare încă în această perioadă legislativă. Dar eu cred că în discuțiile viitoare, mai ales în ce privește această problemă a complicării eh, legislației pe plan național, cred că eh, vom putea să aducem îmbunătățiri. De asemenea, în ce privește acțiunile grupurilor uh, locale analizate din perspectivă comunitară. Dintr-o perspectivă regională și urbană, va trebui să vedem care sunt concluziile pe care noi putem să le tragem și după aceea această experiență să o folosim și în domeniul pescuitului și în alte domenii. Mulțumesc foarte mult, domnule Morei. Cred că pentru noi a fost foarte important, pentru că și în regiunile noastre discutăm adesea despre modul în care pot fi până la urmă uh, utilizate uh, diverse instrumente financiare. Deci, uh, în ce privește fondurile structurale pentru pescuit, ele pot fi foarte bine, având în vedere și discuția precedentă, utilizate și pentru a realiza obiective turistice, să spunem, în gospodăria unui pescar. Și atunci uh, ar trebui să existe fonduri de, uh, de uh, creare acestor facilități și din EFSI. Pentru ca să existe posibilitate de găzduire a turiștilor în zone în care se practică pescuitul, dar câteva state naționale din acest punct de vedere ar trebui să-și modifice legislația inclusiv în ce privește construcția de asemenea obiective turistice. Dacă nu mai există alte intervenții pe această temă, vă propun să trecem la discuția următoare. Cum putem uniformiza controlul în domeniul pescuitului în Europa? și îi dau cuvântul doamnei Toma, dar ea este prevăzută abia la ora 17. 50, va fi ultimul punct de pe ordinea de zi și ar trebui să întrerupem ședința sau să continuăm uh, discuția noastră pe acest punct de pe ordinea de zi mâine, dacă va fi disponibilă. Dar mâine avem și o vizită la nivel înalt, vine comisarul, avem și un vot electronic, deci nu avem altă soluție. Va trebui să întrerupem ședința, domnule Corbett nu am putea discuta punctele 18, 21 și 22 astăzi? Leider ist Frau Thomas. Din păcate, doamna Toma este și la aceste puncte raportoare și nu este prezentă. Aceasta este problema noastră. Poate mai avem o altă soluție? Presidente, voy a liarlo un poco. Mr. Mato. No, una cosa. No estaba previsto antes de las 5. Domnule um, președinte, nu era prevăzut nimic înainte de 5 și un sfert. Păi, e un lucru bun, bun, e o rușine că suntem 5 prezenți aici. O luăm măsuri, e o glumă și pentru cei care ne ascult și pentru cei care suntem aici. Trebuie să luăm o decizie serioasă, cred eu. Sunt 25 de deputați și înlocuitorilor, supleanții. Și aici nu vine nimeni. Este o glumă faptul că nu se preocupă nimeni, nu participă. Uh, nu la ora 5 un sfert este ora prevăzută, este estimarea pe care am făcut un program în funcție de cum merg discuțiile. Dar uh, deputații trebuie să fie prezenți, mai ales că sunt uh, um, răspunzători de anumite tematici, de rapoarte. Deci ei trebuie să stea, să aștepte să, când ne vine rândul. Îmi pare rău că e vorba de Isabel Toma acum, că n-am eu cu ea ceva personal. Spun acest lucru person- în general. Trebuie să luăm aceste lucruri în serios. Eu, pe nu mă să aștept. Dacă e să așteptăm, mă așteptăm, dar cred că ar fi bine pentru această comisie, că mi se pare că se întrece orice limită. Îmi pare rău că sunteți noastră acum la prezidiu și tocmai pe noastră mă descarc. Să... Nu pot decât să fiu de acord cu spusele colegului Mato. Este o chestiune de disciplină și uh, ar trebui atunci când dezbatem subiecte atât de importante și reprezentanții diverselor grupuri politice să fie prezente, inclusiv raportorul. Dar uh, poate că domnul Corbett poate să spună ceva, uh, au scuza absența doamnei uh, Toma, nu știu de fapt de ce nu este prezentă. Da, nu știu care este motivul care o împiedică să fie prezentă acum. Știu că există probleme legate de uh, transportul pe uh, aeroportul Zaventem. Poate că uh, în felul acesta a trebuit să schimbe eventual uh, zborul. Señor președinte, cred că... Domnule președinte, doamna Bilbao, cred că trebuie să fim și pragmatici. Aș vrea să vă întreb dacă doamna Tomas va întârzia mult, că dacă sunt 5 minute, putem să așteptăm. Să continuăm după aceea dezbaterea, măcar să încheiem cu acest punct. Ich glaube, wir werden mit der Diskussion Cred că nu vom putea să continuăm dezbaterea acum. Pot să constat doar că doamna uh, Toma uh, va veni abia la ora 17 și 50 de minute. Până atunci trebuie să întrerupem ședința. Deci ne vedem la 6 fără 10 minute din nou în sală.